Mes chers collègues, nous allons ouvrir la séance, si vous voulez bien. Dragi colegi, dacă doriți, începem cu această reuniune. Allez, nous commençons avec l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour peut être adopté s'il n'y a pas de modification. Ordinea de zi. Dacă nu există obiecții sau solicitări de modificare, putem să o considerăm adoptată. Dragi colegi, am o veste tristă să vă anunț. Știți uh, cu siguranță că colegul nostru Jens Nilsson a decedat marțea trecută, 12 martie, și în numele Comisiei de Transport și Turism și în numele meu propriu doresc să adresez familiei sale și apropiaților săi dar și tuturor celor care au lucrat cu el, precum și grupului uh, socialist-democrat, sincere condoleanțe și aș vrea să îi uh, asigur de sprijinul nostru în aceste momente de durere. Făcea parte din acele personalități uh, care făcuseră, care a ajuns în Parlamentul European în 2011, a făcut parte din Comisia noastră în 2014, o persoană atentă, plăcută, uh, cu care era, dialogul era o plăcere chiar și atunci când exista un dezacord. Întotdeauna era deschis la discuție și la compromis, menținându-și în același timp uh, cu fermitate principiile. A fost de asemenea un european convins mândru de angajamentul său. Concetățenii săi din Ostersund uh, sunt martorii acestui fapt. Și eu am putut vedea asta când am fost uh, în misiune în Suedia în uh, iulie anul trecut, în acest oraș pe care îl cunoște, cunoștea atât de bine și al cărui primar fusese până în 2009 doresc aici, în numele nostru al tuturor, să aduc omagiu uh, muncii sale și luptei sale pentru egalitatea între bărbați și femei, uh, lupta împotriva hărțuirii, lupta uh, pentru persoanele cu dizabilități, pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru a șoferilor. Întotdeauna s-a luptat Jens pentru ca demnitatea uh, oamenilor, bărbați, femei, să fie uh, prioritatea noastră. Și nu pot uh, să-mi închei intervenția fără să menționez uh, cunoscutele sale bretele roșii. Pentru mine uh, erau ca o mică glumă permanentă, dar și un uh, simbol al simplității și al accesibilității sale. Din păcate, nu le vom mai vedea, însă el va fi în continuare prezent în spirit în comisia noastră. Dragi colegi, am să vă invit să ținem un minut de reculegere în memoria lui Jens Nielsen. Je vous remercie. Mulțumesc. Et je voudrais désormais donner euh, la parole à notre... Aș vrea acum să dau cuvântul coordonatorului nostru, Ismail Ertug, în numele grupului SND. Ismail, ai cuvântul. Frau Vorsitzende, zunächst mal Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru acest uh, omagiu adus colegului nostru atât de apreciat, Jens Nilsson. Pentru mine este un moment dificil, la fel și pentru întregul grup, dar cred că pentru noi toți. După cum ai spus și tu, colegul Nilsson a fost un om extraordinar. O figură paternală care asta poate ținea de uh, spiritul său scandinav, dar în, în orice caz el încerca întotdeauna să găsească un echilibru între diferite opinii. Era activ în diferite domenii, dar mai ales uh, în lupta pentru cei mai vulnerabili. Rare ori în politică am uh, cunoscut o personalitate, un caracter atât de uh, puternic și în același timp o persoană atât de prietenoasă. Și o persoană care juca un rol foarte important în grupul nostru politic când era vorba de egalitatea între bărbați și femei. De asemenea, în domeniul transportului a lucrat în mod exemplar. Pentru noi este o mare pierdere, putem spune asta. A fost un om extraordinar și nu pot decât să îmi exprim sincere uh, condoleanțe față de familia și de apropiații săi. Cu siguranță ne vom aminti de el. Încă o dată, Doresc să-i mulțumesc și asistentei sale, Petra, care a făcut mult pentru el um, și care l-a susținut. Am fost o echipă bună. Odihnește-te în pace, dragă Jens. Și îi urăm familiei, în ciuda tuturor acestor uh, lucruri, toate cele bune pentru viitor. Merci beaucoup, Ismaël. Au nom du groupe socialiste, je vous remercie de vos mots et de vos propos. Mulțumim, Ismail. Aș vrea să le spun uh, echipei domnului Nilsen că uh, ușa biroului meu este deschisă, orice s-ar întâmpla. Știu că este un moment dureros, dragi colegi, însă Trebuie să continuăm să luptăm uh, și să lucrăm uh, în numele său. Acum aș propune să continuăm cu ordinea de zi. Vă mulțumesc în orice caz pentru aceste momente pe care le-am putut împărtăși. Continuăm, deci, cu ordinea de zi. Vom vorbi Vom începe prin a vorbi despre drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar. Am să încep prin a-i da cuvântul domnului Liberațchi. Bună ziua, domnule Liberațchi! Toate bune? Ne veți prezenta proiectul dumneavoastră de raport în ceea ce privește drepturile și obligațiile pasagerilor în domeniul feroviar Vă amintesc, dragi colegi, că această propunere legislativă este foarte importantă. Ea atinge viața a milioane de cetățeni, mai ales uh, sunt afectați uh, uh, cei cu dizabilități. Domnule Liberațchi, vă dau cuvântul, apoi vor avea cuvântul raportorii din umbră și oricine altcineva o va mai dori. Voi da cuvântul și domnului Culum de la CESE. Bună ziua, domnule Culum, pentru a prezenta poziția CESE, iar apoi vom da cuvântul Comisiei pentru a asculta răspunsurile sale. Domnule Liberațchi, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, um, um, vă mulțumesc pentru modul în care ați um, prezentat acest subiect. Este un subiect important și voi face tot ce voi putea pentru a mulțumi pe toată lumea. Aș dori să subliniez două lucruri la început. Intenția mea este să găsesc o soluție bună pentru furnizorii de servicii, deci întreprinderile feroviare și clienți. Pentru că dacă nu reușim să um, avem acest rezultat, uh, nu vom avea clienți, nu va fi cerere, deci va fi nevoie de un echilibru. Acesta este primul comentariu. Apoi, regulamentele noastre au o istorie îndelungată. Primul document uh, a fost din 1991, când s-a creat um, o bază pentru uh, schimbări de reglementare în industria feroviară. Trebuie de asemenea să nu uităm că există mari diferențe între anumite părți ale Uniunii noastre, uh, iar cele mai avansate trebuie să acorde atenție celor care mai au de recuperat. Tocmai de aceea uh, mi-am uh, structurat astfel intervenția mea. Sistemul feroviar UE este unul bun, dar este el bun astăzi, dar ar trebui să fie mai bun și să creeze, ar trebui să se creeze o bază de, de continuă și permanentă îmbunătățire a calității serviciilor produse, dar și de protecție a pasagerilor. Oamenii trebuie să simtă că sunt protejați și să simtă că serviciile se îmbunătățesc. Deci, Cadrul important este relația între transportator și pasager. O parte importantă este devotată persoanelor cu mobilitate redusă. Multe dezbateri au avut loc pe acest subiect și am participat la ele și uh, tocmai de aceea am încercat să introduc cât mai bine necesitățile acestor persoane. Ce este important? Serviciile feroviare trebuie să fie accesibile din punct de vedere financiar și nu numai și competitive. Deci, accesibile din punct de vedere financiar, deci să poată fi, ca oricine să-și poată permite, accesibile și pentru persoane cu uh, dizabilități. Și, de asemenea, ar trebui să avem un sistem coerent de transport de pasageri uh, prin transport uh, feroviar un spațiu coerent. Deci, după cum spuneam, este un lucru foarte important. Încă o observație introductivă. Trebuie ca acest tip de transport să fie pus pe picior de egalitate în ceea ce privește operațiunile și concurența. Concurența trebuie să fie echitabilă, ceea ce înseamnă că Treb- asta trebuie să meargă mână în mână cu reducerea poverii administrative um, și mai ales ca ea să nu fie mai complicată de, sau mai um, uh, greoaie decât al, la alte moduri de transport. M-am consultat cu 21 de părți interesate. Am, efect, am uh, avut peste 40 de reuniuni diferite și am avut și o mini audiere pe 20 februarie în acest an. Din partea mea, eu propun 55 de amendamente. Ele au fost publicate pe 28 februarie și au fost parțial discutate pe 6 martie la grupul nostru de lucru SND pentru transport. Deci aceste amendamente vor face ca prețurile să fie accesibile pentru toți cetățenii, va, vor îmbunătăți uh, accesul, mai ales persoanelor cu uh, mobilitate redusă, vor reduce uh, tratamentul inegal al căii ferate față de alte moduri de transport și va încuraja sectorul feroviar să meargă mai departe pentru punerea la dispoziție de bilete ținându-se cont de soluțiile existente în acest sector. Soluția mea este să se îmbunătățească competitivitatea uh, trenului la, printr-o abordare inter- și intramodală, astfel încât să se poată asigura o concurență între întreprinderile feroviare pentru satisfacția clientului. Derogări. Domeniul de aplicare al regulamentului prevede unele derogări pe care aș vrea să le propun și care să fie în uh, vigoare până în 2024. Este vorba de 13 uh, state membre noi, de fapt 11 pentru că uh, în unele nu este cale ferată. De ce 2024? Ei bine, acest CFM oferă posibilitatea de Uh, îmbunătățire a infrastructurii, iar acest CFM va fi încheiat în 2024. Deci în 2020, 2024 ar fi un an bun pentru începerea uh, implementării acestor așteptări în ceea ce privește servi uh, calitatea serviciilor. Amendamentul 36, dreptul de regres, amendamentul 37, amendamentul 24, de asemenea și mm, anexele pentru uh, calitate, rapoartele de calitate. Pentru a se menține un ghișeu unic pentru plângeri, pentru clienți și pentru a evita suprapuneri cu al treilea pachet feroviar, uh, sunt prevăzute acestea. Am avut șansa să cooperez cu dumneavoastră la acest dosar uh, și încercăm să uh, evităm suprapunerile. Pentru că unele suprapuneri pot însemna și contra, contradicții. Îmbunătățirea dreptului de acces uh, pentru persoane cu mobilitate redusă. Raportorul dumneavoastră consideră că actualul cadru legislativ nu reflectă ce se întâmplă în realitate și de aceea propune un, ca întregul sistem feroviar să fie uh, accesibil uh, într-un maxim de 24 de ore uh, după notificare pentru orice persoană cu uh, mobilitate redusă. Comisia a, a menținut regula de 48 de ore. În amendamentul 44 există această referire. Uh, de astăzi încă marile gări garantează accesul persoanelor cu mobilitate redusă cu sau fără prenotificare sub 24 de ore. Asistența trebuie să fie disponibilă în mod gratuit. Amendamentul 14. În orice moment în care uh, funcționează Uh, serviciile de cale ferată, amendamentul 44. De asemenea, autoritățile naționale de aplicare ar trebui să facă audituri în mod regulat pentru uh, a, aborda lipsa de performanță eventuală a întreprinderilor sau a gestionarilor de gări. Este clar că nu trebuie să uh, impunem prea mari poveri asupra micilor gări, pentru că asta ar putea să le ucidă. N-aș vrea să fiu eu cel care uh, dărâmă o parte din sistemul de transport. De asemenea, uh, titlurile de transport, legitimațiile de transport, accesul și disponibilitatea acestora sunt foarte elemente. Disponibilitatea este un element cheie pentru a mări atractivitatea transportului feroviar. Cu toate acestea, raportorul consideră că nu este de competența legislatorului să impună cooperarea obligatorie între întreprinderi în sectorul emiterii de legitimații de transport într-un cadru de deschidere a pieței. Sectorul feroviar ar trebui să fie tratat în același fel ca alte uh, moduri de transport și trebuie să-i se dea posibilitatea să dezvolte soluții singur. În acest context, al directivei 2016, articolul 13a conform acestora, um, modelul trebuie implic, um, aplicat până în 2022. 17 întreprinderi uh, au, au făcut deja această implementare, și nu pot decât să încurajez și alte uh, întreprinderi să uh, participe la astfel de programe pentru a oferi uh, călătorii transfrontaliere și cu mai multe uh, porțiuni. O altă, un alt proiect este proiectul privind legăturile pierdute. 14 companii, de, companii feroviare din întreaga Europa pe baza unor acorduri comerciale, lucrează pentru a asigura totuși legături în, caz, în cazul unor uh, întârzieri apărute. Astfel încât, dacă cineva pierde o legătură, se poate urca în următorul tren. Toate aceste exemple arată că sectorul feroviar reacționează la solicitările legiuitorului european, uneori chiar de la sine. Raportorul consideră că trebuie respectate termenele din al patrulea pachet feroviar, dincol, cu excepția disponibilității biletelor, uh, Călătorul trebuie întotdeauna informat în ceea ce privește drepturile sale când uh, călătoria sa include o legătură. Trebuie să, fie, să știe dacă face parte dintr-un sistem de emitere a biletelor uh, în comun cu mai multe întreprinderi sau nu. Apoi, forța majoră. Propunerea este să fie inclusă, pentru că există un mediu competitiv între uh, tren și aviație. Există orașe mari, Bruxelles, Paris, Amsterdam, Londra, unde există concurență între tren și avion. Deocamdată, calea ferată, pentru calea ferată nu este prevăzut un concept de forță majoră. Și nu putem să uităm că există în continuare, că terorismul este în continuare prezent. Propunerea mea este ca forța majoră să se bazeze pe regulile uh, uniforme create, mm, um, care includ astfel de um, incidente. Amendamentul 44. Dacă um, pasagerii nu trebuie să se aștepte la... Poate că un pasager nu se așteptă la compensații în anumite situații, însă se așteptă la asistență. Se așteaptă la asistență uh, în caz de uh, situații ca cele din text. Anumite modificări propuse de comisie, îmi pare rău să spun acest lucru, sunt pur și simplu nefolositoare, chiar dăunătoare pentru viitorul sectorului feroviar și uneori chiar sunt dincolo de logică și de bun simț. Un exemplu ar fi articolul 16.2 care cere din partea întreprinderilor feroviare să, în cazul în care există o întrerupere a serviciilor, să pună călătorii pe servicii, pe posi- să aibă posibilitatea să ia avionul. Apoi, actualul articol 16 oferă diferite opțiuni. Mai întâi, fie alegi o rambursare de plină a prețului plătit pentru bilet sau să fii rerutat cât mai repede cu putință uh, în funcție de disponibilitățile pasagerului, uh, a călătorului. Deci există diferite alte soluții. Eu susțin ideea comisiei și anume să se acorde compensații în momentul în care e vorba de etichete sezoniere, bilete sezoniere, dar nu mi se pare că e fezabil dacă am impune astfel, astfel de povere administrative autorităților și uh, mai mult decât atât, infrastructurile în anumite, feroviare în anumite state membre Uh, nu sunt întotdeauna gestionate de aceste întreprinderi feroviare, ci uh, țin mai degrabă de politici uh, naționale de gestionare a acestor căi ferate și care au suferit din cauza lipsei de investiții. Acum, care sunt următoarele etape? Aici sunt câteva propuneri pentru a amâna anumite etape uh, și noi trebuie să hotărâm acum, într-un fel sau altul. Deocamdată, calendarul arată în felul următor. Termenul limită pentru amendamente este 27 martie 2013, la ora 11 dimineața. Apoi, următoarea ședință a raportărilor din umbră, pe 17 aprilie, Votul în Comisia TRAN, în principiu, va avea loc în iunie și ei, avem și discuții în trilog și e dorința noastră să terminăm acest dosar până la finalul mandatului acestui Parlament. Și mă gândesc că ar trebui să menținem aceste termene limită. Vă mulțumesc pentru atenție și încă o dată, doamna președinte, vă mulțumesc și pentru introducerea foarte uh, plăcută. Euh, Mulțumesc, domnule președinte, uh, domnule Liberatski. În mod normal, să știți, calendarul eu, ca și președinte, trebuie să-l prezint. V-ați depășit rolul de raportor și mai mult decât atunci nu știm dacă acest calendar o să fie respectat sau menținut. În fine, să vedem. Deci, acum putem să lansăm dezbaterile și încep uh, cu domnul Ronu Muselier. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, uh, bună ziua, doamna președinte, bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru acest dosar uh, foarte interesant. Domnule vicepreședinte Liberaschi, vă mulțumesc pentru raportul pe care l-ați prezentat și pentru aceste propuneri de amendamente pentru a modifica uh, Uh, um, regulamentul privind la drepturile și obligațiile călătorilor pe cale ferată. Mă bucur să aud că, în principiu, ar trebui să menținem calendarul. Vom avansa destul de repede pe un dosar esențial pentru utilizatorii căilor ferate europene, dar am totuși câteva puncte de vedere diferite de cele ale raportorului. PP-ul consideră că regulamentul acesta trebuie să facă parte dintr-un sistem de reformă majoră um, adoptat de Parlament la sfârșitul anului 2016. Trebuie să legiferăm în ceea ce privește privește drepturile călătorilor, pentru că vrem să avem, uh, e un element indispensabil pentru uh, concurență, competitivitate. Uh, asta presupune că va trebui să avem drepturi armonizate pentru toți pasagerii europeni. Doar așa vom reuși să restabilim încrederea cetățeanului față de serviciile de cale ferată, pe de o parte, și vom răspunde obiectivelor noastre de interoperabilitate modală, uh, pe de altă parte, eficiența pentru călători trebuie să se transpună în patru măsuri uh, puternice. Să aplicăm textul integral, fără niciun fel de derogare și asta încă din 2019 și piețele naționale se vor deschide astfel către concurență și vor opera pe aceleași baze, pe aceleași criterii. Apoi trebuie să extindem sfera de acoperire a regulamentului și la serviciile regionale de cale ferată, care vor fi deschise spre concurență cel mai târziu în 2019, pentru că dacă uh, 90% din călători nu sunt cuprinși în schemă, nu are niciun sens. Aș dori să amintesc că la 10 ani după adoptarea primului regulament, doar 4 state membre respectă acel regulament și vreau să le mulțumesc acestor 4 state membre, să le felicit și că e un rezultat destul de pozitiv pentru contribuabili și pentru călători. Însă pentru rest, textul, eu cred că lipsă de respect față de pasagerii naționali și se joacă, se invocă întotdeauna o cursă um, în ceea ce privește realizarea acestor investiții. Evident, trebuie să acordăm o prioritate celor care uh, trebuie să fie rerutați și nu să acordăm prioritate rambursării sau indemnizațiilor. Uh, trebuie ca un loc din start, din capul locului, să fie asigurat pentru următorul tren. Uh, și trebuie să avem un bilet unic uh, um, feroviar asemănător cu cel uh, pentru avioane. Apoi, în ceea ce privește persoanele cu handicap sau cu dizabilități sau mobilitate redusă, e vorba de 80 de milioane de persoane, trebuie să aibă acces la aceste servicii feroviare și trebuie să ne focalizăm eforturile pe mobilitatea de zi cu zi plecare, când pleci în un weekend, când mergi la serviciu, nu ar trebui să fie un lux, ci un drept asigurat pentru toată lumea. Și salut în acest sens propunerile făcute de raportor și anume de a reduce prenotificarea la o durată de 24 de ore pentru asistență. Și aș să fac niște propuneri în așa fel încât să mai ponderăm și asta în funcție de frecvența pentru fiecare gară. În al patrulea rând, trebuie să revizuim sistemul de compensări pentru întârzieri și anulări de tren, uh, trenuri care au fost anulate. Trebuie să adaptăm acest sistem la realitate și să reducem uh, pragul de rambursare la 30 de minute o oră de întârziere ca să fie rambursat 25% din biletul unui tren care, în mod normal, ar fi avut o călătorie de două ore, nu ni se pare suficient. Astfel vom încuraja cu atât mai mult uh, oamenii să prefere trenul în loc să-și ia mașina, mai ales pe distanțe scurte. Evident, sunt pentru o politică în care să oferim uh, și uh, compensații și stimulente și eventual și pedepse, sancțiuni. Trebuie să avem o logică de concurență, în așa fel încât calea ferată să fie mai concurențială, mai competitivă și călătorii vor avea servicii la înălțimea mm, taxelor pe care le plătesc. Aceasta este propunerea mea. Uh, eu sper că aceasta este în beneficiul călătorilor, a pasagerilor și vom conlucra în așa fel încât să avem o adevărată revoluție evoluție a căi ferate în beneficiul călătorilor. Are cuvântul doamna Foster. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și domnului raportor. Eu nu sunt raportor pe acest dosar specific, pentru că a fost un pic întârziat, dar Cred că mare parte din elementele care au fost uh, evocate sunt asemănătoare și cu propunerea generală. Eu cred că domnul raportor a prezentat elementele cheie și domeniile cu care putem fi de acord. Acum, în ceea ce privește Regatul Unit, pentru că eu sunt din Regatul Unit, noi am uh, depășit deja multe din standardele minime care sunt deja fixate în regulament și vom continua să facem acest lucru și e bine să ne asigurăm că nu vom da înapoi sau nu vom înregistra niciun fel de regres. Și un alt punct referitor la persoanele cu mobilitate redusă. Eu cred că în continuare mai sunt multe de făcut, fără a uita că e vorba și de o logistică destul de dificilă, pentru că de multe ori în Europa ne avem pe multe, în multe locuri uh, gări vechi și trebuie să ne asigurăm că și în aceste gări vechi oamenii vor beneficia de asistență. Pare un lucru de bază, dar uh, asta înseamnă că trebuie să ai și personal la dispoziție sau uh, infrastructură. Deci, E bine faptul că o astfel de, un astfel de domeniu este considerat domeniu cheie pentru revizuirea, reformarea regulamentului. Apoi, în ceea ce privește sistemul de emitere a biletelor, e o, o, o campanie pe care am desfășurat-o de multă vreme, doamna președinte. Deja în primul meu mandat în 2002-2003, dacă nu mă înșel, am uh, militat pentru acest lucru. Nu am avansat prea mult de atunci, însă mă gândesc că acum trebuie să fie într-adevăr un subiect cheie. Cu atât mai mult cu cât vrem ca oamenii să uh, călătorească pe cale ferată, avem uh, TGV-urile în momentul de față și uh, deplasările dintr-o țară în alta uh, devin uneori dificile. Mă gândesc că această campanie este una pozitivă și mă gândesc că trebuie să consolidăm acest lucru în text pentru că e un subiect care trebuie să fie, în care trebuie să înregistrăm progres. Apoi, derogările. Da, salut uh, ideea dumneavoastră pentru prenotificări, uh, 24 de ore, idee bună. Și apoi, în ceea ce privește cazurile de forță majoră, eu mă gândesc că asta se pot aplica oricărui, oricărui formă de transport, oricărui, indiferent de vorba de mm, vapor, de avion, de tren. Uh, Uh, sunt, e vorba de niște circunstanțe uh, care sunt dincolo de uh, posibilitatea de intervenție a operatorului. Acum, ce se poate face? Am gândesc că poate trebuie să avem aceeași terminologie, să ne uităm la sectorul aviatic. Avem, avem o astfel de terminologie și anume că operatorul aviatic trebuie să se asigure că oferă servicii uh, Uh, în astfel de cazuri de forță majoră. Există situații în care uh, pasagerul este bine informat și este obligația operatorului să se asigure că îi se rezolvă problema cât mai repede cu putință, uh, mai ales când e vorba de condiții atmosferice și meteorologice foarte grele așa cum am cunoscut în ultima vreme. Noi susținem principiile emise în document. Eu cred că domnul raportor are o abordare echilibrată și cu siguranță Vă veți bucura de sprijin din partea ICR uh, pentru propunerile pe care le-ați făcut până acum, în așa fel încât să progresăm. Vă mulțumesc pentru munca depusă. Mulțumesc foarte mult, doamna Foster. Și acum are cuvântul domnul Van Milterberg. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Raportorul nostru din umbră nu, e, nu a putut fi de față astăzi. Vreau să vă transmit mesajele cheie în numele său. Am notat proiectul de uh, raport din partea domnului raportor și intenția noastră este să ne asigurăm că acest nou regulament va pune accentul chiar pe pasageri, pe călători și aceștia trebuie să se afle în miezul acestui regulament, în inima acestui regulament. Vrem să avem harmonizare, avem să avem un de minime stabilite la nivel european pentru protecția acestor călători. Din păcate, uh, anumite prevederi au fost modificate comparativ cu propunerea Comisiei. Ați reintrodus anumite derogări, ați reintrodus impus anumite servicii minime, standarde minime pentru anumite tipuri de servicii. Noi suntem de părere că acest lucru e regretabil, pentru că regulamentul actual e, a dovedit că era insuficient din punct de vedere al călătorilor. Și, ca urmare a acestui fapt, anumite puncte de vedere exprimate nu pot fi, de, nu, nu pot fi acceptabile. În ceea ce privește emiterea de bilete, că uh, pasagerul trebuie să fie în măsură să, că, să vadă toate opțiunile, să poată să rezerve orice tip de bilet și să fie măsură să ajungă la destinația sa finală, indiferent de ratarea anumitor legături sau anumită, din cauza anumitor întârzieri. Deci trebuie să avem o astfel de posibilitate. Mai mult decât atât, trebuie să ne asigurăm că sectorul acesta va fi mai atrăgător și deci vom avea o creștere uh, și servicii oferite tuturor călătorilor care călătoresc pe calea ferată. Vreau să vă spun că sunt de asemenea și raportor din umbră la Comisia IMCO pe acest uh, dosar și o comisie asociată uh, în virtutea regulii 53+. Plus noi cu siguranță vom veni cu modificări pentru că vrem să punem în miezul atenției uh, călătorii. Ca să fiu foarte succint, dar și foarte specific, în așa fel încât să vă bucurați și de uh, sprijin din partea grupului nostru, ar trebui ca domnul raportor să fie în măsură să discute toate aceste elemente pe care le-am enunțat adineaur. Așteptăm cu nerăbdare cooperarea viitoare. Mulțumim, domnule Van Miltenberg. Și acum are cuvântul domnul Kramer. Und... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului. Eu sunt convins că vom avea o bună cooperare și în viitor, pentru că amândoi susținem calea ferată. E păcat că după 10 ani de când avem o lege um, care funcționează bine uh, în anumite state membre, trebuie să o schimbăm pentru că ea nu a fost aplicată. Ea a fost aplicată în patru state membre, unde funcționează bine, dar în restul nu a fost aplicată. Deci, până la urmă, ce trebuie să facem este uh, să uh, eliminăm toate derogările uh, pentru ca statele membre să nu mai aibă nicio scuză. Câteva puncte. Întâi, forța majoră de ce să includem asta acum? N-a existat și nici nu era o problemă. Cred că în 15 ani Federația uh, Pasagerilor uh, a considerat că 1,05 uh, miliard milioane trebuie, uh, au trebuit cheltuite pentru forță majoră în 15 ani. Știm din domeniul aerian uh, că pentru fiecare întârziere, uh, până la urmă se cerea forța majoră și au existat lungi procese, până la urmă oamenii renunțau. Deci, cred că ar trebui să renunțăm la asta. Întreprinderile feroviare să încheie o asigurare, plătesc puțin Um, și oamenii își fac asigurare să nu le ardă casa. Asta putem să ne așteptăm de la întreprinderile uh, feroviare. Nu numai uh, pasagerii trebuie să suporte costurile. Apoi, uh, biletele cu legătură. Faptul că nu a ajuns însă încă asta la companii, practic le slăbește față de alte companii. Pentru că există locuri în care e posibil asta este nevoie de uh, informații la nivel european cu toate trenurile și cu prețurile. Cum se reglementează asta la nivel local, se face ca la uh, Știm cum se face, pentru că, de exemplu, în uh, Berlin sunt peste 30 de întreprinderi de transport în comun și se înțeleg foarte bine între ele pentru a stabili prețurile. Apoi, ce mi se mai pare important? Pasagerii cu mobilitate redusă. 48 de ore a propus comisia aici. Cu 48 de ore înainte, un, o persoană în scaun rulant uh, trebuie să spună vreau să cobor în gara cu tare, am nevoie de ajutor. Ce are asta de a face cu viața reală, mai ales cu era digitală? Uh, și aici trebuie să vedem unde funcționează lucrurile. În țările de jos funcționează. Cu o oră înainte trebuie să notifici ce funcționează. Dacă funcționează în țările de jos, de ce n-ar funcționa și în Germania, în Franța sau oriunde altundeva? Comisia comisia i-a venit această idee de 48 de ore, când în țările de jos se poate într-o oră, sincer, nu înțeleg cum. Apoi, încă un element posibilitatea de a lua, posibilita- de a lua bicicleta uh, pe, în tren. Și despre asta am discutat în urmă cu 10 ani. Uh, era vorba de uh, biciclete care sunt ușor de manipulat și care nu împiedică transportul dacă interzicem uh, bicicletele pentru că se creează întârzieri, să interzicem și celor cu trei valize cărora le ia prea mult timp. Funcționează în multe țări. În Austria, noile trenuri au fost făcute special. Și de ce este atât de important acest lucru? Din uh, motive economice. Pentru că, practic, uh, Ehm, le pui covorul roșu concurenților. În orice alt mijloc de transport pot să-mi iau bicicleta. De la 15.000 la 100.000 pe an a crescut numărul de biciclete transportate cu avionul. Ele ar, încerca, ar, ar încăpea foarte bine și în trenuri. Iar faptul că nu se poate e o scuză ieftină din partea gestionarilor ehm, care n-au pus odată un picior pe pedală. În orice caz, uh, aștept cu nerăbdare dezbaterea, uh, propunerea, mulțumesc pentru propunere, care este mai bună decât cea a comisiei. Cred că trebuie să găsim o soluție, pentru că, până la urmă, prioritate trebuie să aibă pasagerul și nu întreprinderea. Și dacă îmi dați voie să închei, când domnul Grube a renunțat la postul său, scrie azi în ziar că a mai primit 2,3 milioane de spăgubiri pentru că n-a mai putut să continue cu uh, slujba sa, cu locul său de muncă. Din acești bani s-ar fi putut finanța timp de vreo 30 de ani uh, forța majoră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kramer. Doamna Kilonen, doriți să las cuvântul? Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Mulțumesc, Boguslav, pentru munca ta pe acest dosar important. Cel, aspectul cel mai important este să punem în, uh, pe o poziție prioritară călătorii și trebuie să ne asigurăm că prin nou regulament uh, din ce în ce mai mulți oameni vor uh, utiliza serviciile oferite de calea ferată și cred că sunt acolo câteva cuvinte care sunt importante din punctul nostru de vedere. Accesibilitate, siguranță, flexibilitate, asta din punct de vedere al călătorului, al utilizatorului. Și cred că trebuie să avem un sistem deschis, transparent, uh, în așa fel încât uh, clientul să fie privilegiat, într-o poziție privilegiată și să fie încurajat astfel să utilizeze astfel de servicii de cale ferată care există peste tot în Europa acum. Așa că haideți să continuăm să lucrăm împreună în așa fel încât să ajungem la amendamente de compromis. Poate pare un pic dificil la prima vedere, dar uh, sunt convinsă că vom găsi niște soluții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Kilonen, pentru optimismul exprimat și să știți că de acum încolo am să limitez un pic intervențiile, pentru că avem întârziere. Domnul Bar, un minut. Un minut. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. <clears throat> vielen Dank auch an den Berichterstatter für den, äh, für den Vorschlag. Mulțumesc, mulțumesc raportorului pentru propunere. Săptămâna trecută am avut o discuție și am discutat cu Boguslav despre faptul că, da, el a încercat să fie um, echilibrat, dar ar fi putut să fie ceva mai îndrăzneț. Pentru mine, um, legăturile sunt importante. Deci un uh, călător trebuie să aibă asigurat o călătorie cu mai multe legături. Un alt uh, subiect este uh, includerea Uh, transportului transfrontalier. Cred că nu trebuie să creăm prea multă birocrație. Trebuie să fim echilibrați. La, la ce ajută dacă uh, clientul plătește cu câțiva euro mai puțin, dar totul e mult mai complicat? La persoane cu mobilitate redusă, sunt de acord cu domnul Kramer, uh, timpul trebuie redus și la uh, formarea personalului trebuie lucrat uh, în mod rezonabil. Forța majoră nu trebuie să ducă la o scădere a nivelului de protecție a consumatorilor. Înțeleg însă o armonizare cu alte uh, Uh, tipuri de transport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Bach. Ați uh, intervenit timp de un minut și jumătate. Vă mulțumesc că ați respectat. Doamna Anderson, un minut și jumătate. Nu, stați fără grijă că vă dau și noastră cuvântul imediat după. Ah, Intervenție fără microfon. Mă iertați, doamna Anderson. Mai întâi, doamna Rovodalon. Îmi cer scuze. Merci pour Merci. Da, doamna Răvădalon. Mulțumesc, doamnă președinte. În contextul transferării celui de-al patrulea pachet feroviar, o transpunere complicată, propunerea Parlamentului European privind drepturile pasagerilor în transportul feroviar este așteptată de cetățenii noștri ca să se arate că asta nu înseamnă numai introducerea concurenței în acest domeniu, ci că e vorba și de protecția pasagerilor. Eu îl respect foarte mult pe domnul raportor. Uh, dar uh, trebuie să îi sugerez să fie mai ambițios când vine vorba de protecția drepturilor pasagerilor. Nu se poate ca acest regulament să nu țină seama de uh, trenurile regionale și suburbane care sunt de drept public. Avea o derogare pentru aceste tipuri de călătorii ar însemna să nu permiți protecția 90% dintre pasageri. Și sunt uh, pasageri, sunt navetiști care suferă cel mai mult zilnic din cauza problemelor cu trenurile. O să depun uh, amendamente pentru a include aceste tipuri de călătorii cu trenul în regulament, dar mai cu seamă aș dori să arătăm cetățenilor noștri că Parlamentul nu este uh, unul care promovează interesele companiilor, ci ale pasagerilor. Mulțumesc. Domnule Riche, vă rog frumos. Mulțumesc, doamnă președinte în condițiile în care ne pregătim să punem capăt uh, monopolului în acest domeniu feroviar, poate ar fi bine ca călătorii să nu mai fie considerați utilizatori ai trenurilor, ci adevărați clienți. Și am vorbit și cunoaștem discuția în legătură cu călătoria cu trenul, dacă ține sau nu de un serviciu public. Și ideea este nu de a da drepturi pasagerilor, ci client, călătorii să fie considerați clienți pe de altă parte, modul în care sunt subvenționate biletele de tren înseamnă că acești clienți nu sunt cu adevărat clienți, pentru că nu acoperă decât o mică parte din prețul trenului. Și atunci drepturile lor sunt pe măsură. În orice caz, digitalizarea ar însemna ca fiecare pasager călător să aibă un fel de cont care să cumuleze niște indemnități și spăgubiri care să fie deduse automat din prețul călătorilor viitoare și apoi pasagerii să nu mai se ducă în justiție pentru 15-20 de euro pierduți sau pentru că au avut, au avut loc niște întârzieri de câteva minute. Știm foarte bine că uh, un titlu de transport ca atare ar permite ca lucrurile să se miște mai bine și să se dea un statut, așa cum se dă un statut în transportul aerian pentru acești pasageri. Ce privește emiterea de bilete, uh, Uh, nu trebuie ca uh, companiile de trenuri uh, să considere că orarele sunt un secret industrial, așa cum se întâmplă astăzi, și să creadă că orice comparație sau orice concurență este Uh, nefastă. Ar trebui ca această concurență să însemne o transparență totală la orare, la transporturi, la servicii și așa mai departe. În sfârșit, se vorbește mult despre uh, lipsa de mobilitate uh, pentru anumite persoane cu handicap. Mi-ar place ca să ne gândim și la persoanele care au probleme de vedere, pentru că este foarte clar că și ei trebuie să fie acoperiți. Mulțumesc, domnule Riche. Doamnă Anderson, aveți cuvântul. Mulțumesc. Nimeni nu pune la îndoială angajamentul unui raportor față de sectorul feroviar, asta este foarte clar. Și mi se pare că are o abordare interesantă a subiectului de față, însă trebuie să spun cu tot respectul pe care îl datorez că se poate face mai bine și mai mult. Și mai referi la ce a spus domnul Van Miltenberg, dar și la ce a spus domnul de dar și alți colegi. Pentru că, într-adevăr, pasagerii trebuie să se regăsească în centrul atenției noastre în acest regulament, iar uh, tratatele europene ne și cer să facem acest lucru când vine vorba de drepturile pasagerilor. Și vreau să-l întreb pe domnul raportor despre un anumit aspect, pentru că uh, Uh, Federația Pasagerilor Feroviari ne-a transmis o scrisoare tuturora uh, punând în discuție o serie de amendamente ale domnului raportor și aș dori să interpelez pe domnul Liberațchi față de acest lucru. Apoi, force majeur. Domnul raportor, uh, practic, încearcă să inverseze logica dintr-o hotărâre uh, Uh, a Curții de Justiție Europene și nu cred că este ceea ce trebuie să facă comisia noastră TRAN, pentru că uh, chiar și Comisia Executivă permite o soluție de mijloc și mi-ar place ca împreună cu domnul Demisolier și alții să găsim deci o cale de mijloc, așa cum să, să găsim o cale de mijloc și când vine vorba de uh, prenotificare în legătură cu anumite tipuri de stații. Uh, în orice caz, sunt surprinsă și sunt dezamăgită când vine vorba de cele menționate mai sus și, doamnă președinte, foarte pe scurt și vă rog să spuneți dacă se poate, având în vedere ce a spus domnul Vamintelor și având în vedere uh, Uh, calendarul foarte strâns, poate ar trebui iarăși să ne orientăm uh, către o consultare a Comisiei IMCO, uh, să le spunem că este o urgență, pentru că trebuie să le precizăm faptul că e vorba deci de o urgență, de ceva foarte important pentru pasageri și drepturile lor în contextul pieței comune. Mulțumesc, doamne Anderson, mai rămân trei săptămâni de negocieri și mai avem timp de să ne întâlnim și să vorbim. Domnule Telicca, Doreați să luați cuvântul? Da, foarte pe scurt, pentru că am înțeles că nu prea avem timp. Însă vreau să profit de ocazie pentru a sublinia mesajul nostru de la ALDE, dar văd că și alte grupuri politice aici, chiar și socialiștii, transmit un mesaj în care mă pot regăsi și anume, pe scurt, multe lucruri din raport nu fac decât să ne pună pe calea regresului. Mergem de andăratelea și eu totuși sunt convins că împreună cu prietenul Boguslav vom reuși să întoarcem uh, uh, macazul și să avem un raport mult mai ambițios și mai concentrat și să avem mai multe lucruri prevăzute pentru viitor nu numai în, ace- în ce privește sectorul feroviar ca tare, dar și în ce privește acea intermodalitate. Am vorbit despre interbilete sau emiterea de bilete. S-a menționat acest lucru mai de mult și mi-ar place să vedem ce facem cu acest caracter intermodal, inclusiv când vine vorba de emiterea de bilete. Mulțumesc! Domnule Telicca, vă mulțumesc așadar, domnule Coulon, Uh, ce crede se despre acest lucru? Aveți trei minute. Da. Mulțumesc, doamnă președinte. Reprezentanții societății civile, reprezentate de către CEH, este foarte atentă la acest subiect, foarte atentă, pentru că, având în vedere acest subiect, nu poți să vorbești despre libera circulație a cetățenilor europeni uh, dacă uh, ea nu este ceva care se întâmplă într-adevăr pe teren. Un regulament, cel de față, imperfect, care merită să fie îmbunătățit. Raportul propune o serie de uh, îmbunătățiri, dar poate că am putea să mergem încă și mai departe, ar trebui să o facem, poate înscriindu-ne într-un cadru mai amplu și eliminând toate aceste derogări și prevedări care mă duc cu gândul la acele practici de opt-out atât de prost văzute cetățenii europeni. Eu cred că ar trebui pe acest subiect să ne orientăm către mai mult și mai bine și dacă este cazul să ne inspirăm cel mai mult din practica celor țări și societăți și regiuni unde chiar funcționează bine lucrurile în acest domeniu și armonios, unde există prevederi cu adevărat în slujba cetățenilor cu probleme, în situații mai delicate, mă gândesc la handicap, dar nu e vorba numai de handicapul motor, poate să fie un handicapuri de tot felul. <clears throat> Trebuie considerate și acestea. Suntem în epoca digitală, doamnă președinte, și mi se pare puțin uh, surprizător, dacă nu chiar și șocant, că nu se preconizează uh, o adevărată viteză când vine vorba de situațiile de urgență, ce înseamnă asta? Adică foarte repede să se declanșeze procesul de indemnizare, de despăgubire, de sau de înlocuire uh, după caza biletului sau călătoriei, etc. În sfârșit, vreau să vă îndemn, doamnă președinte, și vreau să lansez un apel pentru toată lumea prezentă aici, după cum urmează este nevoie ca calendarul să fie totuși respectat, să nu lăsăm timpul să treacă. Este vorba de ceva foarte important când vine vorba de ce înțeleg cetățenii noștri față de, de parlamentarii care îi reprezintă și față de instituțiile noastre în general europene. Trebuie să transmitem semnalul puternic că Europa este aproape de cetățeni, mai ales de cetățenii care au nevoie să circule și dacă o faceți, societatea civilă vă va sprijini și suntem alături de dumneavoastră. Doamnă președinte, ce se vă sprijină? Și în orice caz, aceste lucruri noi le vom face cunoscute și trebuie să dăm un mesaj pozitiv a ceea ce se întâmplă aici, în instituțiile noastre europene. Ce hotărâre! Mulțumim foarte mult, uh, CS! Ne simțim cu adevărat sprijiniți de dumneavoastră. Domnule Culon, vă mulțumim pentru această intervenție, ați respectat și timpul foarte bine. Acum aș da cuvântul uh, reprezentantei Comisiei Europene, doamna Elizabeth Cotas. Bun venit! Vă aflați în fruntea de Move. Aveți uh, dreptul să vorbiți trei minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru că acordați această prioritate dosarului Uh, acesta în comisia dumneavoastră. Ne bucurăm de uh, acest lucru. Mulțumim și domnului raportor pentru textul său. Într-adevăr, trebuie să încercăm să combinăm uh, interesele furnizorilor de servicii cu interesele pasagerilor. Într-adevăr, însă, de pildă, când vine vorba de entitățile și întreprinderile din sectorul feroviar, noi am propus să ajutăm aceste uh, întreprinderi, să existe mai puține uh, poveri uh, pentru gestionarii, gestionarii de infrastructuri, pentru companiile care emit bilete și așa mai departe. Deci să fie ceva mai simplu pentru ei să funcționeze. Și asta nu înseamnă că nu ne dorim mai multe drepturi pentru pasageri. Din potrivă, uh, de pildă, regulile din al patrulea pachet feroviar rămân în picioare în materie, dar, de exemplu, anumite reguli și norme care vizează drepturile pasagerilor și planurile de urgență care se pot coordona între aceste entități eh, trebuie să fie cuprinse în acest raport, în acest regulament. Asta ne dorim. De asemenea, dorim să îmbunătățim eh, drepturile pentru persoanele cu mobilitate redusă și când vine vorba de formare, de training, aici au, au avut loc niște discuții controversate, dar noi ce idee aveam? Să imităm ceea ce se întâmplă în sectorul aviatic, deci să formăm numai persoanele care se ocupă direct de aceste e, probleme, ci și toate persoanele care fac parte din e, compania feroviară respectivă ca orice astfel de angajat să poată să înțeleagă problemele unei persoane cu dizabilități, cu handicap, nu numai personalul special formit, format, dar toată lumea, de la cei care vin bilete până la cei care fac curățenie, până la ergonomia vagoanelor, etc. Sunt aspecte pe care ne-am încercat să le includem aici. Apoi, ideea de force majeure. Curtea de Justiție, într-adevăr, a statuat că regulile din CIV nu se potrivesc pentru că nu e vorba de același tipuri de despăgubări. Deci asta a statuat Curtea de Justi Justiție. Dacă ne referim la drepturile pasagerilor feroviari, nu ne dorim o uh, jurisprudență prea stufoasă care să interpreteze, interpreteze o serie de uh, circunstanțe excepționale. Nu, dorim să ne limităm la o gamă restrânsă de aspecte sau de evenimente, cum ar fi anumite uh, evenimente naturale și nu produse de om și să se știe care sunt acele ok, uh, circumstanțe excepționale, așa cum se întâmplă, de pildă, în uh, sectorul maritim sau aviatic, dorim să aliniem aceste prevederi față de celelalte sectoare, dar să fie și niște prevederi ușor de pus în aplicare. Privitor la alte aspecte menționate în ce privește mm, regulile care se aplică biletelor cu uh, Uh, legătură și nu directe, ideea este ca pasagerul să facă o alegere în uh, cunoștință de cauză. Adică, dacă pasagerul uh, știe despre ce e vorba, să-i se propună măcar un bilet cu legătură. Așadar, cel care vinde biletul trebuie să prezinte ce fel de bilete are, ce tipuri de bilete sunt la dispoziție. Pentru că, bineînțeles, că cetățenii doresc uh, să poată să aibă legături și nu să fie izolați într-o anumită gară pentru că s-a terminat biletul. Și aici avem și uh, greutatea probei care se aplică în acest context, sarcina probei. Și aici uh, putem să-i ajutăm pe pasageri, adică dacă regulile nu sunt clare, ei pot fi uh, Uh, ajutați uh, ca să poată să prevaleze sarcina probei. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Cotas, pentru cele spuse. Acum aș da cuvântul domnului Liberațchi, raportorul nostru, i-aș acorda două minute, știu că nu este mult, dar vom mai avea ocazia să mai discutăm despre aceste lucruri, mai ales având în vedere ce a spus Comisia Executivă, ce a spus domnul de la CESE, dar și ce au menționat colegii noștri. Domnule Liberalski, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte spun ceva repede, în 20 de secunde, pentru că oricum nu pot să reacționez la tot ce s-a spus aici, însă fiecare a spus și repetat același lucru, că e vorba de un regulament foarte important, e vorba de sute de milioane de uh, cetățeni care circulă cu trenurile. E vorba, deci, de o miză foarte mare și, într-adevăr, trebuie să lucrăm împreună în acest scop. Vă mulțumesc pentru această disponibilitate. Apoi, am înțeles că lumea uh, își dorește ca pasagerii să fie protejați. Așa cum a spus și Dominic Richel, să nu fie pur și simplu pasageri, ci clienți. Considerați aceștia. Este exact ceea ce ne dorim și noi. Apoi, accesibilitatea, prețurile și uh, acest echilibru între firmele din domenii sau companii și pasageri. Drepturile fiecăruia. Fie, fiecăruia. Doamna Christine Revo a vorbit uh, despre abordarea socială în numele socialiștilor și eu împărtășesc aceste lucruri. Vă mulțumesc pentru tot ce ați spus, vom lucra împreună și ce doresc este să avem linii ferate mai bune, mai mulți călători și, într-adevăr, uh, un serviciu feroviar cu adevărat european și coerent. Mulțumesc foarte mult, domnule Liberațchi. Și acum pot să vă spun că data de amen- depunere a amendamentelor este 20 martie la ora 11. Este o marți. ...27 martie. Acum uh, continuăm evaluarea la jumătate de drum a mecanismului de interconectare europeană. Despre asta este vorba, despre această evaluare la jumătatea drumului, care înseamnă investirea în infrastructuri inteligente și durabile, infrastructuri de transport, bineînțeles, un subiect care interesează foarte mult pe noi la Comisia Transport și pentru noi este important uh, să știm ce s-a petrecut până acum cu acest mecanism. Vă rog frumos dacă doriți să vorbiți. Domnule Renaud Muzulier, părăsiți sala, vă rog frumos. Și vă mulțumesc. Da, este important să știm ce rezultate au fost obținute până acum, dar, de asemenea, să discutăm și să tragem niște concluzii a acestei evaluări pentru a vedea ce facem în următoarea perioadă de finanțare din următorul CFP sau CFM, care va fi decisiv pentru a vedea ce se va întâmpla cu toate aceste lucrări din rețelele noastre conectate. Așadar, vreau să-i dau cuvântul domnului Olivier Sia și îl salut. Veniți de la DGMUV, Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. O să vă dăm cuvântul, vă dau cuvântul pentru a vă face prezentarea dumneavoastră, pe care vom asculta cu multă atenție și apoi o să avem și o dezbatere. Aveți așadar 10 minute pentru a vă face prezentarea domnule Sia. Aveți cuvântul. Thank you, Mrs. Chair. Uh, thank you very much for giving us the possibility to present in... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim pentru oportunitatea de a vă prezenta uh, evaluarea la mijlocul perioadei pentru CEF, adoptată în urmă cu câteva săptămâni. Obiectivul este să evaluăm primii trei ani și jumătate, dar și să tragem învățămintele pentru următoarea perioadă. Raportul se referă la trei sectoare, transport, energie și digital, dar eu, bineînțeles, mă voi concentra asupra componentei de transport astăzi. Câteva cifre la început. Ce este important de reținut este că suntem avansați în implementarea programului, dacă ne, ar fi să ne concentrăm noi la, asupra unei cifre, a patra coloană din stânga, 95% din buget este deja alocat unor granturi. Nu se vede foarte bine, dar mesajul este că aproximativ 95% din buget a fost alocat unor granturi după 3 ani și jumătate, 4 ani de implementare. Iar asta, bineînțeles, se traduce în uh, credite de angajament și de plată la nivelul uh, angajamentelor 40% și plăți, plăților 16%. Mă refer mai ales la această a doua cifră de 40% pentru a vă spune că avem un mod de a gestiona acest buget care ne permite numai o angajare progresivă an după an pe baza progreselor uh, înregistrate. Asta ne permite să reorientăm, să reinjectăm bani uh, acolo unde este posibil. Voi reveni la acest subiect. În ceea ce privește alocarea bugetului, uh, mare parte este vorba de infrastructura dar sunt definite și anumite priorități foarte clare, pe care, bineînțeles, le-am respectat. Veți vedea că dimensiunea transfrontalieră a programului este foarte importantă. 66% din vechiul buget s-a dus la uh, coridoarele pentru rețeaua cheie și dacă Adăugăm la asta sistemele paneuropene, RTMS, 1 miliard, Cezar, 1,3 miliarde. Bineînțeles și în mod clar, majoritatea bugetului este uh, dedicată direct, uh, dimensiunii paneuropene a rețelelor. Între priorități uh, avem inovația, care a câștigat în importanță în ultimii ani, de când am lansat un apel de ofertă, mai ales pentru carburanți alternativi și, bineînțeles, este un element al bugetului care are probabilitatea să crească. Nu s-a ajuns la concluzia că anumite elemente nu, nu sunt acoperite, ci că mai degrabă ar trebui um, reechilibrat uh, bugetul pentru a se ține cont de evoluția priorităților politice și aici, bineînțeles, intervin uh, decarbonizarea și digitalizarea ca două elemente foarte importante. În ceea ce privește finanțarea per tip de transport, din nou nicio surpriză, consecința criteriilor de eligibilitate CEF este că, în mod clar, majoritatea bugetului s-a dus către infrastructura feroviară și către căile navigabile interne. Șoseaua și domeniul aviatic sunt strâns legate de domeniul digital sau finanțările aici sunt legate de domeniul digital și de eficientizarea acestor tipuri de transport, Același lucru se aplică transportului maritim sau chestiunilor de multimodalitate. Deci, majoritatea bugetului uh, sau o bun, tot, întreg bugetul CEF se uh, concentrează asupra unor tipuri de transport durabile. Complementaritatea cu alte programe UE a fost cea inclusă în evaluare. Poate că ar trebui să mă concentrez asupra programului înfrățit uh, cu CEF, uh, Fondul de Coeziune și FEDER, programele cele mai apropiate de CEF. Când ne uităm la cifre, în ceea ce privește sprijinul rețelei de bază, sprijinul uh, în general este de 40 de miliarde pe această perioadă și 23 vin din CEF, iar restul vin din fondul de coeziune, 13 și din FEDER 4. În majoritatea cazurilor, asta nu reprezintă nicio problemă în ce privește supra, suprapuneri sau complementaritate. CEF se concentrează asupra chestiunilor transfrontaliere și în mare parte asupra domeniului feroviar, iar coeziunea și FEDER se ocupă și de alte părți ale uh, rețelei. Însă, în domeniul feroviar există o suprapunere parțială pe care nu trebuie să o uităm. Complementaritatea în momentul de față este asigurată în etapa de programare și în procesul de selecție. Și aici uh, cooperăm cu colegii de la DigiRegio și, într-o oarecare măsură, și în ce privește convergența regulilor este punctul pe care l-am identificat în evaluare ca un domeniu ce trebuie îmbunătățit. Încă ceva pe scurt în ceea ce privește instrumentele financiare și complementaritatea cu EFSI. Instrumentele financiare CEF au, veni, au fost uh, lansate înainte, iar apoi a intervenit EFSI, iar acest, decal, acest decalaj în timp a făcut ca multe proiecte lansate în CEF să fie continuate sau aprofundate prin EFSI. Și în momentul de față există ideea de a se fuziona diferite instrumente financiare într-un singur fond la nivel de comisie. Iar direcția pe care am luat-o de la CEF uh, și EFSI este aceeași pe care o am urmărit și cu eventuale alte instrumente. În ceea ce privește tipurile de sprijin, CEF este în principal un instrument care face apel la granturi. Asta include uh, fondurile naționale generale, precum și uh, fondurile de coeziune folosim aceste fonduri pentru mari proiecte și asta permite optimizarea folosirii bugetului prin principiul folosește-i sau pierdei Nu um, facem un angajament pentru întreaga sumă de la bun început, ci uh, numai parțial și apoi putem face, putem face corecții prin uh, modificarea acordurilor de grant. Și dacă modificăm un acord de grant și reducem uh, reducem suma unui grant în cazul în care sumele nu sunt absorbite, ceea ce ne permite să reinjectăm sumele neutilizate pentru apeluri de ofertă, pentru alte proiecte. Este foarte important de subliniat că acest principiu nu este un fel de sancțiune. Este vorba de bani care până la urmă rămân nefolosiți. Deci fie sunt pierduți pentru toată lumea, fie îi reutilizăm pentru alte proiecte din program. Vorbeam și despre instrumente financiare, am spus că CEF a fost un fel de precursor care a dus la dezvoltarea EFSI începând cu 2015 și de asemenea uh, facem apel la așa numitul blending, deci să folos, folosirea de granturi combinate cu instrumente financiare sau alte tipuri de finanțare privată. Am avut posibilitatea să prezentăm rezultatul primului apel de blending în septembrie și am avut participarea uh, multor bănci naționale, comerciale. Deci nu este vorba numai de instrumente financiare, ci și de finanțe, finanțare privată. În ceea ce privește rezultatele, Bineînțeles, uh, rezultatele nu pot fi văzute numai pentru CEF, uh, în mod izolat. În spatele CEF există o politică întreagă, iar uh, CEF nu ar putea avea rezultate fără programarea TNT, fără acțiuni de-a lungul coridoarelor, coordonare uh, și așa mai departe. Toate acestea permit crearea unui uh, sistem de proiect care este apoi preluat de CEF. Un element, bineînțeles, este procesul de selecție competitiv. Avem mult mai multe uh, cereri decât finanțare și e foarte bine așa ne place să avem mai multe proiecte pentru că asta permite selecționarea celor mai bune proiecte, celor mai uh, mature proiecte și care, celor care aduc cea mai mare valoare adăugată. Cam acesta este probabil și um, cuvântul cheie pe care aș dori să îl menționez în încheiarea evaluării. CEF este în mod clar un instrument bine ancorat în obiectivele politice ale UE și în um, obiectivele ce țin de conectivitate, decarbonizare și digitalizare, aduce valoare adăugată asupra acelor proiecte care nu ar fi finanțate uh, de statele membre sau de piața privată și, în mod clar, vorbim despre uh, bunuri publice la nivel european. Înainte de a încheia, aș vrea pe scurt să vă amintesc că suntem în continuare în etapa de implementare. Avem două licitații, două apeluri deschise în momentul de față, două în domeniul Sezar, deci în domeniul aviatic, deschis până 12 aprilie și o a doua etapă din apelul de blending, până, tot deschis până 12 aprilie, cu uh, accent pe carburanți alternativi. și uh, aceste apeluri vor folosi uh, restul de fonduri uh, rămase. De asemenea, ar fi un accent pe digitalizare și nu numai în al treilea pachet. Bineînțeles, uh, evoluția CEF pentru următoarea perioadă va fi esențială în Um, la următoarele zile tente ce vor avea loc în Ljubljana la finalul lui aprilie. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Am să deschid imediat dezbaterea. Fiecare persoană va avea două minute la dispoziție pentru a interveni. Domnule Vim Van de Camp, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc cât se poate de călduros Comisiei pentru această uh, prezentare cât se poate de clară. Sper că v-ați rezervat deja camera la, de hotel la Ljubljana. Eu unul am făcut-o. Și mi-ar plăcea foarte mult să primesc această prezentare pe hârtie. Eu sunt de modă veche, îmi plac culorile și cu atât mai mult culorile pe hârtie. Sunt adesea de acord cu doamna Ayala Sender și văd că și de data aceasta dă din cap aprobator. Acum, chestiunile mai spinoase. Ce nu înțeleg eu este uh, efectul de multiplicare, de leviere. Există un grant, apoi intervin uh, uh, finanțări la nivel național, privat și așa mai departe. Ați vorbit despre 27 de miliarde de euro. Dar um, care este efectul de multiplicare? Apoi, pe, apropo de principiul use it or lose it, există un termen pentru acesta? Noi am... Uh, ați explicat foarte bine principiul, însă există o limită de timp când revin acești bani când nu au fost, dacă nu au fost folosiți într-un proiect. Și Apoi se relansează un nou apel pentru investirea acestor uh, fonduri? Întrebarea mea este simplă. Use it or lose it, dar cu ce fel de termen și, în al doilea rând, apoi când banii revin, se lansează o nouă licitație pentru a uh, realoca aceste fonduri. Dar apoi, doamnă președinte, n-am auzit deloc uh, cuvinte Uh, ceva care se referă la urban, la orașe. Nu facem nimic în uh, orașe, pentru că domeniul, zonele urbane sunt noua provocare a politicii europene în domeniul transporturilor. Iar apoi, uh, referitor la EFSI, multe ori se vorbește în termeni foarte pozitiv despre acesta. Ar putea să ne spună Comisia ce s-a realizat, de fapt, cu EFSI? Revin la prima mea întrebare. Efectul de pârghie al CEF. Toată lumea vorbește despre acest CEF lăudând și despre acest EFSI, mă scuzați, uh, și are numai cuvinte, cuvinte de laudă, dar care sunt rezultatele concrete? Iar apoi îmi închipui că um, Comisia consideră că această prezentare este un stimul pentru negocierile privind CFM Uh, cred că domnul comisar Oettinger nu va putea rezista. Ce părere are de Gemuv? Mulțumesc, domnule Ertug, aveți cuvântul timp de două minute. Doamna Ayala Sender va interveni uh, în numele grupului nostru. Aveți uh, cuvântul, doamna Ayala Sender. Da. Mulțumesc, doamna președinte. Da, am apreciat prezentarea făcută de comisie și mai întâi aș fi dorit mai întâi să susțin uh, ideea de a avea această prezentare și în versiunea pe hârtie și, în al doilea rând, Responsabilul din partea Direcției Generale MUVAR v-a spus că ar fi uh, mult mai încântat să aibă și mai multe proiecte, în așa fel încât să aibă de unde alege. Acum știm că în perspectiva discuțiilor la nivel bugetar, uh, Uh, ideea este că ar fi bine să avem mai mulți bani decât proiecte, în așa fel încât să putem finanța toate proiectele, pentru că în momentul de față problema e că nu numai că nu avem bani destui pentru proiecte și nu știu dacă vom avea pe viitor. Deci ar trebui poate să schimbăm logica, să ne dăm seama că, uitați, avem nevoie atât de bani cât și de proiecte. În al doilea rând, uh, ni s-au prezentat două aspecte pregătirile care se fac pentru bugetul pentru 2018 și aș dori să știu dacă în revizuirea aceasta la jumătate de mandat, așa cum s-a întâmplat ultima dată, a fost un exercițiu destul de dificil. Aș vrea să știu dacă această revizuire și preluarea fondurilor care nu au fost utilizate se va face. Și așa cum s-a întâmplat și data trecută, Uh, dacă nu mă înșel, am avut aproape un miliard de restanță, așa că am vrea să știm foarte mult dacă în acest decont final putem deja să pregătim uh, și să includem uh, scopurile de viitor, deci la nivel bugetar. Acum, tot în perspectiva viitorului. Am ascultat anumite explicații care se referă de asemenea și la modificările pozitive Uh, cu sprijinul guvernelor și anume posibilitatea de a finanța anumite proiecte în anumite cazuri și să se sporească nivelul de cofinanțare. Bun, deci s-ar putea acest lucru și s-ar putea merge și mai departe, dincolo de 40% uh, finanțare europeană pentru anumite tipuri de proiecte, acelea care au o plus valoare europeană. Deci dacă ne puteți să detalia un pic acest lucru. Și în al doilea rând, Data trecută am avut fonduri, să zic așa, cu, cu trei picioare, tripartite, energie, telecomunicații, transport. Parlamentul nostru a insistat foarte mult să avem și un fel de sinergie între aceste trei sectoare, pentru că, în fond și la urma urmei, transporturile viitorului uh, reprezintă de asemenea viitoarele energii, viitoarele carburanți și, evident, uh, digitalizarea. Și aș fi vrut să întreb Comisia dacă după revizuirea la jumătate de mandat vom avea această sinergie sau cum anume pe viitor CEF va avea posibilitatea să stabilească o sinergie și cu un al patrulea pilon, spre exemplu, fondul pentru noile infrastructuri necesare pentru noi carburanți, pentru noile uh, autovehicule. Dacă vă amintiți, am discutat despre acest lucru săptămâna trecută în plen în Strasburg. Și așa cum spunea și domnul Ertug, e foarte clar Trebuie să avem o contabilitate de 24 de miliarde. S-a făcut un studiu prealabil, bănuiesc, nu? Și asta poate fi confirmat. Dar mă gândesc dacă nu ne-am putea bizui și pe un al patrulea pilon și să avem sinergii cu energie, cu transportul, în așa fel încât să putem promova aceste infrastructuri. Și în final aș dori să ne spună Comisia și mai multe detalii în ceea ce privește returul pe investițiile care au fost uh, realizate. Ce beneficii avem până acum din investițiile făcute de la EFSI și așa mai departe. Ne-ați prezentat diferite forme de finanțare, însă nu știm foarte clar la final care sunt beneficiile în domeniul transporturilor. Dacă e să ne uităm, spre exemplu, ceea ce figurează la Orizont 2020, uh, ce am obținut, spre exemplu, ce am realizat, ce am putut să implementăm pe fonduri structurale, ceea ce am avut uh, ca și finanțare de la EFSI. Deci care sunt relațiile care există între toate aceste tipuri de investiții și care sunt mai concret beneficiile în domeniul transporturilor? Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Ayala Sender. Mulțumesc foarte mult, doamna Ayala Sender. Uh, cred că ați epuizat și timpul de intervenție pentru Ismail, care vi l-a cedat, nu? Domnul Telicca, vă rog, două minute. Mulțumesc foarte mult! Uh, mă uit la cât timp au epuizat colegii cu intervenții, nu știu dacă am să pot să fac la fel. Uh, îmi aduc aminte de un moment când comisia a organizat anumite consultări, am participat atunci la acele consultări, speram să fie o poveste de succes și ce putem spune este că acum putem avea două feluri în care putem citi raportul. Raportul descriptiv, pe fapte, pe fapte cu cifre, așa cum ni s-a făcut prezentarea, cu pre, procente alocate, cu angajamente, credite de plăți, credite de angajamente, câteva tabele, cum și ce sunt legate toate între ele. Ceea ce e bine, frumos. Dar există și o cale mai bună de a prezenta aceste informații și anume să avem o evaluare serioasă a obiectivelor noastre de conectivitate, de decarbonizare a economiei, mă gândesc că autoritatea bugetară ar trebui să-și pună întrebarea de ce folosesc acești bani pe uh, niște aspecte care în viitor s-ar putea să nu fie, să fie contraproductive. Se cheltuie bani, da, sunt mai multe proiecte decât finanțe, dar oare proiectele sunt suficient de bune? Eu cred că autoritatea bugetară ar trebui să știe, să fie măsură să știe cum anume concret am contribuit la o mai bună conectivitate, să putem cuantifica ce se întâmplă cu decarbonizarea odată ce proiectele au fost realizate? Bun, acum în momentul de față sunt în uh, faza de implementare, dar care sunt așteptările? Identic și pentru digitalizare. Din păcate, trebuie să spun că nimic nu figurează în raport pe acest subiect, nimic în prezentare și asta ar fi o primă observație. A doua observație se referă la interacțiunile și sinergiile cu alte surse de finanțare. Am văzut tabelul frumos, toată lumea știe, dar care este evaluarea? Cum funcționează. EFSE a fost menționat, spre exemplu, sau fondurile de coeziune. Mai mulți colegi s-au referit. E nevoie de evaluare. Apoi, capitalul privat, care unde este oferită acea plus valoare în aceste combinații de finanțare? Există indicații în acest sens? Din nou, nu s-a menționat nimic pe acest subiect. Acum, evident, ne putem aștepta ca TNT să, cum să zic, să folosească poate sumele cele mai mari, dar din nou, care, intre, care sunt rezultatele, care vor fi rezultatele dincolo de ratele și cotele de finanțare uh, care sunt alocate și uneori se merge într-o rată de cofinanțare care ajunge chiar până la 100%. Și aș putea să continui. Cezar, de asemenea. Uh, da, avem cumva o evaluare, o evaluare concretă. Și în încheiere, doamna președinte, eu cred că e un raport bun, așa, cu, care corespunde criteriilor trecutului, dar noi ar trebui să avem un raport care să vină cu o evaluare serioasă, plecând de la criteriile și obiectivele pe care le-a fixat Comisia și cu o descriere concretă și eventual cuantificare. Asta lipsește și asta ar trebui să facă mai bine pe viitor Comisia și să vină cu niște rezultate concrete, solide, pentru următorul cadru financiar multianual. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Telicca, pentru aceste intervenții. Domnul Alunde. Mulțumesc, doamna președinte. Întrebarea mea se referă mai degrabă la plus valoarea la nivel european. În anumite state membre nu s-au făcut investiții în infrastructuri și Întrebarea mea este următoarea atunci. Cum implementăm criteriile pentru a ne asigura că prin finanțarea europeană în mod prioritar vom finanța acea infrastructură pe care statele membre nu le pot uh, finanța în așa fel încât să avem o rețea europeană cât mai solidă și să promovăm astfel un trafic transfrontalier prin aceste uh, diferite mijloace de transport. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Riche, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Poate am să vă surprind, dar uh, n-aș vrea să vorbesc despre rezultatele mecanismului conectarea, facilitatea conectarea Europei, ci pentru că mă gândesc că despre rezultate au fost puse deja întrebări. Comisia Bănescu a notat aceste întrebări uh, dar mă gândesc că aici avem o dificultate și anume că e vorba de proiecte pe termen lung care au început doar acum câțiva ani și deocamdată e dificil să vii cu niște rezultate operative definitive în ceea ce privește aceste proiecte. Pentru că niciunul nu s-a încheiat până acum. Însă pe mine mă interesează mecanismul ca atare și vreau să amintesc faptul că această, ca mecanismul și facilitățile, de fapt nu sunt decât instrumente de guvernanță financiară care nu va primi nouă finanțare. Deci dacă ne uităm la cadrul financiar multianual și vă uitați și la fondurile pentru facilitatea conectarea Europei, există fonduri pentru agenția operativă plus câteva milioane de la fondul de conectivitate și deplasăm aceste sume pentru a le încadra într-o rubrică specifică. Deci e vorba doar de o schimbare de guvernanță, nu sunt bani în plus. Și rezultatele au fost destul de notabile acesta e și motivul pentru care mă îngrijorează un pic când aud că ar trebui să replasăm mecanismul de interconectare a Europei înspre EFSI și să fie un fel de instrument public care să transfere uh, răspunderea de la Comisia Europeană înspre Banca Europeană de Investiții. Eu cred că exact pe dos, sau am înțeles eu greșit, pentru că în fond ceea ce oferea calitate pentru mecanismul acesta nu vreau să uh, vă flatez, dar tocmai era faptul că exista o guvernanță centralizată la nivel de Comisia Europeană. Se aplicau anumite criterii uh, la nivel orizontal și alte aspecte. Acum, din experiența pe care o avem noi față de BEI, uh, lucrurile stau pe dos. Uh, rezultatele nu au fost întotdeauna la înălțime, au fost chiar dezamăgitoare la nivel de transporturi, așa că eu nu cred că ar trebui să uh, mergem dinspre uh, CEF CEFA spre EFSI, ci mai degrabă invers. Și am speranța că și Comisia Europeană va apărea un astfel de instrument care să nu, se, să nu țină de guvernanța BEI. Și chiar mă miră că noastră la comisie bă, vreți guvernanța BEI, e total pe dos. E vorba de un capital de 26 de miliarde care au fost alocate și uitați-vă ce s-a întâmplat cu banii. Și rezultatele care au fost uh, prezentate lasă de dorit. Deci eu mă gândesc că acest instrument formidabil din actualul cadru financiar multianual ar trebui, și asta e întrebarea mea, să evolueze la nivel cantitativ, cum anume, dar sunt în continuare optimist. Mă întreb dacă vom avea o astfel de facilitate de conectare a Europei numărul 2, versiunea a doua, și dacă vom reuși să îmbunătățim sau măcar să menținem uh, reglementarea actuală care a fost eficientă sau pur și simplu veți transforma acest lucru într-un fel de instrument financiar uh, gestionat de o parte terță, adică BEI. Vreau să vă amintesc că noi, Parlamentul, am cerut acest lucru. Nu era o idee inițială a Comisiei, ci a fost și o discuție cu vicepreședintele Katainen și acum n-ar trebui să întoarcem totul pe dos. Iar raportul în ceea ce privește actualizarea TNT și anexele pentru uh, facilitatea conectarea Europei, aș dori să știu, oare n-ar trebui să rediscutăm? Și am să închei, doamna președinte, în ceea ce privește perspectivele de viitor. Întrebarea nu e câți bani o să avem, ci ce anume veți face cu aceste sume? Cum veți uh, menține și veți îmbunătăți uh, situația și cum vom evita ca aceste instrumente financiare să vină și să pună sub semnul întrebării uh, conectarea, uh, facilitatea conectarea Europei. Mulțumesc, să știți că n-ați respectat deloc uh, timpul alocat pentru intervenție. Treacă de data asta. Și acum, domnul de Grandes, vă rog, aveți cuvântul, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru prezentarea aceasta care oricum vine la momentul potrivit și trebuia să fie făcută, ă, despre felul în care evoluează mecanismul ă, conectarea Europei și facilitatea, publicată în 13 februarie. După trei ani de aplicare al CEF, e foarte interesant să știm exact cum a evoluat și cum funcționează și în ce măsură revizuirea ne va permite să integrăm noi proiecte. Poate că vă răcoresc un pic, așa cum spunea și doamna Iala Sender. Uh, trebuie să vedem lucrurile invers, să fie mai multe proiecte decât bani. Eu cred că nu e chiar așa. În momentul în care s-au trasat coridoarele, evident, nu a fost întotdeauna pe placul tuturor statelor membre și prin această intervenție intermediară multe state membre cer acum ca dorințele lor, doleanțele lor să fie satisfăcute și evident că vom avea la un moment dat noi proiecte, noi solicitări. Așa că am putea, spre exemplu, să ne uităm la diferitele situații transfrontaliere, cum ar fi, spre exemplu, în Galicia, avem o uh, legătură cu uh, Portugalia și ar trebui să îmbunătățim acolo și să integrăm rețelele de căi ferate. Mai mult decât atât, dincolo de regulament. De fapt, e vorba de noi măsuri, de modificare, de renovare și de îmbunătățire a regulilor. Și aici aș avea poate o întrebare de natură mai degrabă politică, dar care mi se pare pertinentă uh, din punct de vedere al statelor membre. Regulamentul CEF 9013 bară 2010, care ne permite să modificăm coridoarele. Ideea este că se deschide aici o adevărată fereastră de oportunități și mă bucura dacă am putea să limpezim un pic proiectul. E vorba de proiecte, e vorba de termene, e vorba de resurse, care sunt criteriile pentru a vedea dacă într-adevăr uh, putem uh, face astfel de solicitări și dacă eventual astfel de solicitări ar avea șanse de realizare. Uh, da, bun, e un exercițiu mai degrabă teoretic deocamdată, dar ar fi interesant de știut. Mulțumesc, uh, domnule de Grande, și m-am înscris și eu la cuvânt. Da, comisia noastră face o evaluare, o prezentare foarte pozitivă în ceea ce privește programul uh, mecanismul de interconectare. Din punct de vedere cantitativ, asta e adevărat. Executarea bugetelor, uh, numeroase proiecte care sunt în așteptare de finanțare și aveți dreptate când spuneți că, da, într-adevăr, ar fi un succes din punct de vedere cantitativ. Acum, dacă ne uităm la același lucru din punct de vedere calitativ, mie, eu aș fi mai degrabă critică în ceea ce privește proiectele mari, modalitățile de finanțare și lipsa de transparență față de Parlamentul European și față de cetățenii săi. Să vă dau doar un exemplu. Știți, dragi colegi, că nu susțin neapărat legătura Lyon-Torino. Acum, eu mă întreb, care e structura financiară a acestei rețele? Mi s-a spus, păi stați că nu avem niciun răspuns de dat. Și asta mi e pune probleme, într-adevăr. Deci condițiile pentru a avea o adevărată dezbatere în Parlamentul European tot nu au fost încă întrunite și în al doilea rând eu cred că și Comisia Europeană ar trebui să facă un pic de autocritică, nu? în așa fel încât să gestionăm mai bine această fereastră de oportunități bugetare pentru următoarea programare financiară. Asta ar fi important. Pentru că, în fond, e vorba de o politică pe care Comisia noastră a apărat-o la toate nivelurile, Comisia noastră Transporturi, în toate instanțele și figura și în programul de la Tallinn. Și pot să vă spun că eu am apărat acest buget din răsputeri. Uh, față de ministrii de transporturi. Și acum aș vrea totuși, de azi înainte, să ne gândim și în termeni calitativi și nu doar cantitativi. Pentru că, da, ni se pun întrebări în ceea ce privește plus valoarea, uh, care e foarte importantă pentru a conecta aceste regiuni în Europa, dar de asemenea și felul în care decarbonizăm uh, transporturile, care e o miză extraordinară și nu prea ne-ați spus ceva despre asta. Pentru că noi, în comisia noastră, suntem și noi uh, uh, neliniștiți în ceea ce privește efectele Brexitului și scăderea unei conectivități din cauza scăderii bugetului. Și știm, asta a spus astăzi, că e nevoie de infrastructură, acestea trebuie modernizate ca să fie adaptate la epoca digitală și așa mai departe. Dar pot să vă garantez un lucru. Dacă e să ne uităm la EFSI, și vă amintesc că aici e vorba o parte importantă din uh, bugetul Comisiei pentru Transporturi care figurează la, în acest fond și că ne uităm la EFSI astăzi și vă spun așa pe șleau. Pentru noi e un adevărat scandal, pentru că doar 9% din proiecte țin de transporturi. Nu e normal. Deci, așa, după această exprimare pe șleau, din suflet, eu pot să vă asigur că ne vom revedea, ne vom revedea la Ljubljana. Asta trebuie să, avem pe aceași, să fim pe aceeași lungime de undă. A venit momentul ca transporturile să răspundă la situația de urgență pentru cetățeni, pentru planetă, și pentru legătu- chestiunile de mobilitate și conectivitate și, evident, am să termin și cu, vorbim și despre instrumentele financiare, despre care trebuie să discutăm clar și deschis. Curaj, Comisie! Așa că vă rog, domnule Sian, aveți cuvântul din nou ca să răspundeți la întrebările ce v-au fost adresate de colegi. Vă rog. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de donner quelques éléments. Mulțumesc, doamna președintă. Am să încerc să vă prezint câteva elemente, probabil o prezentare de câteva minute, ținând seama de tot ceea ce figurează în raportul de evaluare. Je souhaiterais quand même euh, souligner le fait que... Vreau să subliniez un lucru. E greu să vorbești despre rezultate după doar 2 sau 3 ani de uh, aplicare multe proiecte au fost selecționate în 2014-2015, au început în 2016, deci există aici o problemă de timp. Pentru că, bineînțeles, o evaluare la jumătatea drumului nu poate să dea socoteală decât de faza inițială, de început a proiectelor, modul în care acestea au început să funcționeze și nu ar fi cinstit să evaluăm toate proiectele uh, și impactul lor pe mm, global, de exemplu creșterea economică sau uh, dioxidul de carbon. Deci cred că să nu uităm faptul că acest exercițiu are un anumit nivel de ambiție și pentru următoarea perioadă de programare fin- financiară vom avea nevoie de indicatori mai solizi ca să înțelegem ce vrem să evaluăm la jumătatea programului și ce dorim să evaluăm când acest program se termină. Ce privește efectele multiplicatoare, într-adevăr, punctul de plecare este rata de cofinanțare. Știm că în acest program avem o cofinanțare de 10-15%, deci probabil ne situăm undeva între 35-40% la multiplicare, iar la coeziune ajungem, mergem până la 85% um, cofinanțare. Deci puteți să vedeți efectele asupra investițiilor, dar acest efect de pârdighie sau multiplicator este doar o parte a ecuației pentru că acestea pot fi considerate numai uh, dacă știi cum s-a finanțat într-adevăr proiectul. În orice caz, de multe ori, un proiect care nu poate să dea niște bani uh, de la început, adică să se autofinanțeze, nici n-ar vedea vreodată uh, Uh, lumina zilei. Deci nu e vorba de efectul de pârghie, ci mai mult de un efect adițional care îl reprezintă această cofinanțare. În ce privește cealaltă întrebare adresată? Noi nu dedicăm toată suma care este exprimată în acordul de grant la use it or uh, lose it. Deci dacă nu am folosit toată suma, această sumă care nu s-a folosit poate fi reutilizată. De pildă, ai un proiect care trebuie să se termine în 2021. Poate că va fi prelungit pentru că au fost niște întârzieri, dar mm, pe lângă asta, pe lângă această prelungire, știm sigur că, să zicem, 20% din suma de grant depășește posibilitățile reale de cheltuire în orizontul de timp dat. Și ce facem? Lăsăm suma respectivă în uh, grant, programul uh, se termină și uh, acești bani se întorc la statul membru. În use it or lose it, noi prelevăm această sumă pe care știm sigur că proiectul nu o poate absorbi și o dedicăm altului program unui alt program sau unui alt apel de, de oferte, de proiecte. Și, practic, probabil că un astfel de apel de oferte va avea loc uh, la începutul lui 2020 sau 2021. În aceste condiții, în exemplul dat, putem să imaginăm care sunt toate posibilitățile de finanțare și refinanțare. Iar agenția noastră executivă efectuează o analiză post în profunzime, așa cum s-a întâmplat și în celelalte perioade, referitor la toate acțiunile efectuate, mai ales cele mai mari, pentru a vedea ce bani vor înghiți aceste acțiuni și proiecte într-o anumită perioadă sau nu o vor face și uh, la începutul anului viitor sau anul celălalt vom putea să facem deja niște modificări pentru a reduce sumele uh, oferite ca și granturi și pentru a da acești bani uh, direcționați la alte oferte de proiecte sau apeluri de proiecte. Oricum avem niște sume care sunt plafonate anual, uh, acel 5% proiecte transfrontaliere. Dar probabil că aceste refinanțări pot să fie încă și mai substanțiale. Și uh, s-ar putea să avem și o, uh, un apel de oferte multiplu în 2019 și acesta poate fi alimentat cu bani din acest sistem use it or lose it. În ce privește sinergiile, <clears throat> mă bucur că ați evocat acest lucru pentru că acesta este un domeniu sau unde evaluarea nu arată bine. Adică nu ne-am priceput. Deoarece perimetrul de eligibilitate al celor trei sectoare a trebuit să, fi, să fie adăugat. Dacă ai un proiect și pe transport și pe energie, trebuie să cumulezi eligibilitatea și criteriile de la cele două domenii. Bineînțeles că suprapunerile sunt foarte reduse, deci nu merge asta. Și trebuie să facem ceva în acest sens pentru următoarea perioadă, cu mai multă flexibilitate, pentru a avea deci mai multe sinergii. Și exact asta zic și colegii de la celelalte departamente și pentru următoarea perioadă de programare exact asta ne propunem următorul uh, CEF. Apoi, poate n-am fost bine înțeles, dar ideea este nu de a modifica guvernanța sau de a trece de la granturi la instrumente financiare. Granturile ne așteptăm să rămână principala, principalul nostru instrument din acest mecanism, însă avem și o parte mică dedicată astăzi instrumentelor financiare pe următoarea perioadă, dorim ca asta să fie scoasă din acest context și să reprezinte un instrument unic, astfel încât să nu existe o multiplicare a unor instrumente financiare mici, risipite în multe programe și să le reunim, să se facă niște economii de scară când ce privește raportarea, garanția bugetară, dar și în ceea ce privește efectul de pârghie către entitățile delegate, deci nu schimbăm echilibrul și alchimia. Nu, e vorba aici de un instrument de grantură. acesta va rămâne ca atare pentru că asta presupune investițiile în infrastructură, în uh, transporturi. S-ar putea doar ca anumite lucruri legate de instrumentele financiare să se modifice. În ce privește aspectele uh, calitativ, calitative și infrastructurile majore, trebuie să spun un lucru. CEF, Facilitatea Comunitatea Europei, este doar o parte a poveștii. Pentru infrastructurile foarte mari, Uniunea Europeană finanțează pe mai multe perioade de timp financiare succesive, poate două, poate trei, și este clar că nimeni nu poate să dea o garanție financiară <clears throat> pentru toate acestea. Și atunci când ai un proiect de infrastructură foarte mare, e greu de definit uh, dinainte finanțarea ca atare, o putem prevedea pentru o anumită perioadă de timp, dar nu putem să știm ce sume vor fi propuse pentru următoarele perioade de finanțare. Am încercat să răspund la întrebări. Sper că nu mi-a lipsit niciun răspuns. Vă mulțumesc foarte mult. Da, vă mulțumesc pentru că ați răspuns și clar și la obiect, <clears throat> reacționând la ceea ce s-a spus aici și putem spune în concluzie că, de, că în general ne bucurăm foarte mult de cum merge acest uh, mecanism și sperăm că vom ține tot așa. Mulțumim domnului de la comisie. Trecem la următorul subiect. Politica de coeziune, un obiect, ca obiectiv uh, tematic. Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore articolul 9.7 din regulamentul privind dispozițiile comune, un proiect de aviz pentru Comisia Regii și domnul Zotovski, Zlotovski are cuvântul imediat, dânsul fiind raportor. Aveți cuvântul, stimate colegă. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, tuturor celor care au depus amendamente și mai ales uh, cei de la Comisia Cont, cu care am lucrat foarte bine, am ajuns la urmă la un text de compromis care practic conțin 30 din cele 50 de amendamente depuse în total, iar domnul Marinescu îi mulțumesc pentru că ne-a spus că trebuie să facem o evaluare transparentă a propunerilor din strategiile naționale pentru a elimina aceste blocaje din uh, proiectele esențiale de infrastructură. E nevoie de mai multă coordonare din partea Comisiei Executive pentru folosirea acestor fonduri din FEDER și fondurile de uh, coeziune când vine vorba de uh, rețelele transfrontaliere, dar și celelalte din fondurile de coeziune și, în orice caz, ne dorim ca DGBUB să fie mai activă, mai implicată când vine vorba de programarea și finanțarea acestor proiecte de infrastructură. Vreau să mulțumesc și domnului Kramer pentru că ne-a făcut uh, niște observații foarte utile, amintindu-ne printre altele că trebuie revăzute anumite tronsoane transfrontaliere care au suferit uh, din cauza celui de-al doilea război mondial și trebuie să se uh, combine infrastructurile pentru cicliști cu celelalte rețele. Bineînțeles că trebuie eliminate blocajele la infrastructurile uh, transfrontaliere și pentru celelalte, de altfel, pentru asta este nevoie de finanțare. Uh, și da, finanțările trebuie să se ridice la înălțimea așteptărilor, mai ales după 2020. În concluzie, vă propun să sprijiniți propunerea mea. Mâine vom vota și trebuie să transmitem clar un mesaj către Comisia Regii ca să le arătăm care sunt infrastructurile prioritare pentru noi în cadrul politicii de coeziune. Mulțumesc foarte mult! Acum are, domnul, are cuvântul domnul Van den Kamp, raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult! Așa cum a spus colegul Zvotovski, am onoarea de a-l înlocui pe domnul Marinescu și în numele său doresc să mulțumesc uh, domnului raportor pentru munca depusă și pentru că a pregătit listele de votare. După această discuție legată de mecanismul uh, de investiții și CEF, putem să facem o legătură clară între acest mecanism și fondurile regionale. Și e clar că pentru un raportor, raportor din Polonia nu este așa de simplu să facă apel la aceste uh, fonduri uh, regii. Însă cred că um, avem de-a face cu un aviz foarte echilibrat până la urmă. Însă vreau să vă spun că suferim din cauza unei probleme de timp. Trebuie să se aștepte mult în Europa pentru a se face investiții. Procedurile sunt foarte lungi și punerea în aplicare este încă și mai îndelungată. Însă, cu tot acestea, sper că um, Comisia Regii va ține cont așa cum trebuie de textul nostru, pentru că noi dorim să putem să continuăm să uh, investim în rețelele transfrontaliere TNT și apoi, și asta e important, dacă, să zicem că regii uh, are ideea de a se orienta către alte acțiuni, să nu facă acest lucru în detrimentul uh, proiectelor de transport, pentru că ar însemna să pui căruța în fața boilor. În orice caz, mulțumesc pentru un, acest raport foarte util și echilibrat. Ne va ajuta în discuțiile viitoare. Mulțumesc foarte mult, domnule Vind Van den Kamp. Ismail Ertug are cuvântul acum. Mulțumesc uh, și eu uh, reprezint pe doamna raportor din umbră, Grapini, care n-a putut să vină astăzi și deci vorbesc în numele său acum și în acest sens îi mulțumim uh, raportorului, având în vedere că așteptăm următoarea propunere de plan financiar, uh, programare financiară multianuală. TNT înseamnă infrastructuri modernizate și uh, actualizate și este nevoie de finanțare pe măsură în zonele vizate. Încă o dată trebuie spus că există niște legături transfrontaliere în continuare deficitare. Ele trebuie neapărat să fie construite și pot să vă spun că socialiștii sprijină amendamentele de compromis propuse de domnul raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule uh, Ismail Ertug. Acum, domnul Van Miltenburg, vreau să mulțumesc și eu, domnului raportor, pentru că a avut abordare constructivă, pentru tot ce a făcut și al de sprijin amendamentele de compromis și noi vom vota pentru majoritatea acestor amendamente. Cu toate acestea, am dorit să ne menținem pe esența raportului și nu dorim să votăm amendamente prea specifice sau poate îndepărtate de ideile principale din raport, de pildă amendamentul 44, unde se, se vorbește despre acele infrastructuri distruse în timpul cel doilea război mondial, poate că e ceva prea în amănunt sau specific care trebuie să fie menționat într-un astfel de raport, în sfârșit, și încă o dată ne dorim o um, modernizarea acestor fonduri, nu numai o creștere a fondurilor. În orice caz, uh, și eu voi încerca ca, uh, voi încerca la rândul meu așadar să îmbunătățesc acest raport cu propriile amendamente. Acest raport care este, bineînțeles, uh, destinat Comisiei Regii. Domnul Kramer are cuvântul acum. Mulțumesc. Doresc să-i mulțumesc uh, raportorului a fost uh, greu să se ajungă la 30 de amendamente de compromis din multitudinea de amendamente depuse. Compromisurile mi s-au părut foarte bune. Am fost cu toții de acord, cu excepția domnului Ivan Miltenberg, care a fost împotriva. A considerat că este prea specific să spunem că legăturile distruse în perioada uh, postbelică să, trebuie să fie refăcute. De 30 de ani investim miliarde, statele membre au luptat, au, vut, au vrut banii pentru rețelele naționale, dar nu și pentru valoarea europeană. Și pot să vă spun că decenii întregi am trăit în uh, uh, într-o diviziune, nu numai a Germaniei, ci a întregii Europe. Și fără acest război nu ar fi uh, această, aceste lipse de legături. Între Freiburg și Colmar, uh, podul distrus de trupele germane nu a fost reconstruit nici până astăzi. Când mă uit înspre Est, a fost și mai rău, a durat și mai mult. Și aici, 30 uh, de ani, nu am reușit să uh, închidem aceste uh, lacune. Tocmai de aceea nu este ceva specific, este necesar să se recreeze valoarea europeană. Înțeleg, da, vot uh, pe părți uh, sau separat, însă mi-aș dori să avem o majoritate, să nu ignorăm istoria, ci să o depășim. Divizarea Europei a fost uh, un lucru negativ. Depășirea acestei divizări a fost uh, un lucru pozitiv și trebuie să construim pe acest uh, fapt. Apoi, avem uh, situația cu parteneriatele public-private. Am mai povestit despre asta, am fost în Elveția și cei din minister mi-au spus nu vrem parteneriate public-private. Punct. Și eu spuneam, eu le-am spus, de 15 ani noi facem asta în Europa, de ce nu vreți? Și ei mi-au spus, știți, problemele critice uh, nu sunt rezolvate de privat, iar cele care aduc beneficii, preferăm să le facem noi, astfel încât beneficiile să ne revină nouă și nu uh, celor din domeniul privat. Deci, practic, să existe o, o partajare nu numai a pierderilor, ci și a beneficiilor. Ar fi uh, o echilibrare între banul public și banul privat, însă nu să se spună că pierderile merg la stat și beneficiile la privați. Tocmai uh, de aceea noi ne dorim o concurență um, echitabilă uh, și aici uh, am depus și niște amendamente, niște solicitări de voturi separate și vă rog să ne sprijiniți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kramer, și aș da cuvântul Comisiei Europene. Așadar, domnului Vincent Leiner de la Comisie, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să intervin. Avem câteva comentarii legate de amendamentele de compromis propuse. Primul se referă la amendamentul de compromis 2. Acolo se spune că Sumele pentru transporturi sunt gestionate de diferite servicii de la Comisie. Bineînțeles că noi de la Comisie trebuie să ne coordonăm între serviciile și departamentele noastre și avem astfel de protocoale care ne permită să avem o coordonare internă a Comisiei și diferitele servicii care sunt menționate aici, în modul în care sunt menționate, nu reprezintă o abordare constructivă. Apoi amendamentul de compromis numărul 3 și mă refer și la ce am spus data trecută în legătură cu rata redusă um, de proiecte selectate. Vreau să vă spun totuși că suntem uh, totuși la 60% și este o rată foarte ridicată, iar la TNT suntem încă peste această sumă și mă refer la o rată a selecției proiectelor la TNT. E vorba de 66%, deci nu credem că asta ar putea fi considerată o rată scăzută de selecție a proiectelor. În ce primește amendamentul de compromis 4, se cere comisiei să facă o serie de valori și să raporteze, etc. Vreau să vă spun că noi avem un mecanism destul de sofisticat care monitorizează, evaluează și comunică rezultatele uh, acestor proiecte în uh, ce privește implementarea fondurilor TNT uh, și pentru proiectele individuale, de asemenea Există studii individuale pentru diferite chestiuni legate de transporturi de asemenea, plus uh, că dacă am avea cerințe suplimentare de raportare și evaluare, asta ar însemna poverți suplimentare pentru serviciile și departamentele de profil din statele membre, iar um, implementarea TNT în general este cât se poate de transparent. Există un instrument, TNT-tul, și la dispoziție sunt informații pentru toată lumea și pentru publicul larg, de asemenea, și cam asta vrem să spun ca și reacție astăzi. Mulțumesc, domnule Leider. Domnule Zlotowski, puteți să trageți concluziile. Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau, deci, să vă spun că mi-aș dori ca mâine dimineață la vot să votați pentru acest raport. Mulțumesc, domnule Zotoschi. Votul are loc mâine la ora 9, dragi colegi. Și o să închid lucrările comisiei noastre, iar la 17.30 vom avea o întâlnire numai cu coordonatorii, cu ușile închise așadar. Restul colegilor ne vedem mâine. Vă mulțumesc!